a raportului domnului Hanu Takula privind educația copiilor migranților. Dau cuvântul raportorului pentru patru minute. Arvoisa puhemies, Euroopan unionin eettinen... Mulțumesc, domnule președinte. Sarcina etică a Uniunii Europene este să se asigure că fiecare copil, inclusiv copiii migranți, au dreptul la o educație adecvată. Fiecare copil trebuie să aibă acces la școală și cel puțin uh, când copiii sunt uh, tineri, acest lucru ar trebui să fie obligatoriu și gratuit. Copiii trebuie să aibă acces la educație ca să înțeleagă mai bine lumea, să aibă oportunități egale, să aibă la îndemână instrumentele de care au nevoie pentru a-și asuma răspunderile sociale, pentru a putea crește și a deveni membri de plin ai societății, membri responsabili ai societății. Educația copiilor sau autoritățile responsabile pentru această uh, educație trebuie să se gândească la ce e mai bine pentru copil și aici părinții joacă un rol foarte important. Însă și școala și societatea în general trebuie să sprijine familia în procesul de creștere a copiilor pentru a se asigura că acești copii se descurcă bine la școală și că devin ființe umane bune. Mă îngrijorează statisticile în legătură cu copiii migranților. În anumite țări este foarte dificil pentru ei să aibă acces la școală, pur și simplu nu fac față la școală. În anumite țări există școli speciale pentru copiii migranților, sunt segregați, sunt ostracizați de restul societății. Și în aceste zone, familiile nemigrante s-au mutat în altă parte pentru a copiilor să nu meargă la aceeași școală ca și copiii migranților. Și acest lucru este profund regretabil și, de fapt, s-a ajuns la situația în care nivelul de școlarizare și învățare a copiilor devine din ce în ce mai scăzut și acești profesori care predau în aceste școli vin și pleacă. Nici profesorii nu vor să predea în aceste școli și trebuie să luptăm împotriva acestui fenomen. Trebuie să ne asigurăm că creăm împrejurări în care este posibil ca acești copii ai migranților să se integreze în societate. Și școlile trebuie să dispună de resurse eficiente, mă refer aici de resurse umane, dar și la resurse financiare. Mai mult, trebuie să ne asigurăm că instruirea și pregătirea profesorilor este una adecvată și profesorii au nevoie de învățare continuă, de instruire continuă pentru a putea să educe acești copii ai migranților. Trebuie să avem o perspectivă integratoare, holistică. Aici avem nevoie de resurse speciale pentru a ne asigura că profesorii sunt instruiți adecvat și că tot sistemul de învățământ funcționează adecvat. Știu că acestea sunt chestiuni care țin de decidenții din statele membre, însă ține și de nivelul european. Prin sistemul de coordonare, metode de coordonare deschisă, trebuie să putem promova aceste idei, trebuie să ajutăm statele membre să se ocupe de aceste chestiuni și scopul este să ne asigurăm că și copiii migranților se pot integra în societate prin, um, printr-o educație adecvată, prin școlarizare adecvată și să luptăm împotriva segregării copiilor migranților. Bineînțeles, izolarea și segregarea duc adesea la șomaj, infracționalitate și alte astfel de fenomene negative cu care nu dorim să ne confruntăm. Din punctul de vedere al fenomenului migrator intern al Uniunii Europene. Este îngrijorător, într-adevăr, că uneori oamenii nu doresc să se mute, să lucreze într-un alt stat membru, pentru că nu li se garantează că uh, copiii lor uh, vor beneficia de o educație adecvată în celălalt stat membru. Așadar, în cazul fenomenului de migrație internă în Europa, trebuie să fim mai atenți la aceste aspecte și să ne asigurăm că fiecare copil în parte, că fiecare tânăr în parte se ocupă de aceste chestiuni, că primește școlarizare, copiii sunt cea mai valoroasă resursă pe care o avem, ei reprezintă viitorul nostru, trebuie să ne luptăm pentru ei astăzi, nu mâine. Trebuie să împărtășim același concept comun și anume fiecare copil merită o educație adecvată și un viitor adecvat. Mulțumim foarte mult! Îl ascultăm pe comisarul Verhoeven. Aveți cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, Salut acest raport de inițiativă și aș dori să mulțumesc și numele colegului meu, Jan Figel, uh, raportorului uh, domnul Tacula și uh, Comisiei. Comisia Europeană consideră că majoritatea statelor membre se află în fața unor provocări grave, având în vedere numărul mare de copii din familiile de migranți și dificultățile de a le oferi un învățământ în limba maternă. Dacă dorim să garantăm viitorul cetățenilor noștri într-o societate care este supusă unor competențe tot mai uh, acerbe, atunci trebuie să încercăm să găsim soluții. Societatea noastră trebuie să dovedească toleranță și înțelegere pentru ceilalți, sunt elemente esențiale. Dar pentru uh, elevii cu un background uh, migrator, în Europa uh, situația este din ce în ce mai dificilă, pentru că ei nu cunosc limba țării gazdă, pe de altă parte, statutul economic al familiei lor este mai scăzut ca atare, rezultatele se văd în notele mai mici obținute la școală, în numărul mare de abandonuri școlare și în numărul mic de înscrieri la facultate pentru copiii din aceste familii. Raportul își propune să susțină acești copii, în același timp să stimuleze orizontul cultural al acestor copii. Participarea la învățământul preșcolar este foarte important pentru a asigura acestor copii pe viitor integrarea în sistemul școlar din țara gazdă profesorii ar trebui să dispună de calificările necesare, care sunt esențiale unei uh, lumi multiculturale. Mobilitatea trebuie să fie un element esențial pentru formarea cadrelor didactice. Mă bucură foarte mult că în legătură cu aceste probleme practic există un consens atât de larg. Eu cred că important este acum ca bunele noastre intenții să fie transpuse în practică și să îmbunătățim șansele de educare pentru uh, copii din familiile imigranților. Trebuie să împiedicăm segregarea socioeconomică a acestor copii. Dorim să îi sprijinim uh, și trebuie să sprijinim și școlile pentru ca ele să facă față acestor cerințe noi, cerințe suplimentare pentru a forma copiii într-o societate multiculturală. Acesta să devină un avantaj, un element de atracție al acestor școli Bineînțeles că organizarea sistemului școlar ține de competențele naționale și Comisia nu dorește să intervină în aceste competențe. Pe de altă parte, însă, Europa în integralitatea sa este uh, interesată de rezolvarea problemelor acestor copii. Noi putem învăța mult unii de la alții și suntem convinși că raportul dumneavoastră va constitui un pas important pentru a dovedi ceea ce se poate face, de fapt, facto, concret, pentru a sprijini statele membre în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc! Dezbaterea se închide aici și va avea loc mâine un vot. Ordinea de zi prevede acum raportul la Dina Vălean în legătură cu dreptul la libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și